compatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European. Trecem acum la uh, intervențiile de un minut, la discursurile de un minut și încep dând cuvântul doamnei Zaborska. Un minut. Um, Mulțumesc, doamne președinte. Profit de faptul că de ieri sau uh, au scăzut tarifele la roaming. O, un asemenea regulament nu ar fi putut să intre în vigoare fără o piață unică europeană, nu ar fi putut să existe fără între... apropiata colaborare a instituțiilor europene. Este un exemplu uh, de măsură care va afecta pozitiv buzunarele cetățenilor. susțin aceste acțiuni ale reprezentanților Uniunii Europene. Ehm, eu consider că proiectul european este unul bun, chiar dacă a fost criticat în ultima vreme de către cetățeni. Vă mulțumesc, vă mulțumesc are cuvântul domnul Masip Hidalgo. Vengo, señorías, emoționat de haber encontrado los Doamnelor și domnilor, sunt foarte emoționat, emoționat pentru că tocmai m-am întâlnit cu minerii care marșează, mărșăluiesc spre Madrid. Și îmi dau seama că guvernul din Spania nu ascultă glasurile lor. Un mare autor francez spunea la un moment dat că valorile eterne ale, ța- ale țării mele sunt uh, reprezentate cel mai bine în mineri, mineri care au dat dovadă de hotărâre uh, întotdeauna. În iunie, în urmă cu 15 ani, se opuneau dictaturii fasciste. Ei au fost cei care au pus bazele unei mișcări uh, europene liberale care a luptat pentru uh, libertate. Îi asociem cu o perioadă plină de încărca, încărcătură a, istoriei noastre. Uh, domnul Hidalgo este întrerupt. Urmează acum

Vreau să îmi exprim preocuparea în legătură cu ceea ce s-a întâmplat în legătură cu președintele Paraguayului. Congresul din Paraguay a decis uh, suspendarea președintelui, congresul care este condus de, de uh, conservatori. S-a recurs la o procedură urgentă prin care suspendarea președintelui a avut loc în mai puțin de 24 de ore. Nu s-a respectat uh, legea și nu s-a respectat uh, voința poporului care a dorit să schimbe guvernul. Uh, vedem un, o lovitură de stat parlamentară în Paraguay. Mulți s-au exprimat împotriva uh, acestei mișcări și noi trebuie să reacționăm în legătură cu ceea ce s-a întâmplat cu președintele constituțional al Paraguayului. Trebuie să ne exprimăm solidaritatea cu uh, poporul din Paraguay. Nu este vorba doar de președintele Lugo, este vorba de o lovitură împotriva democrației și statului de drept. Mulțumesc, are cuvântul domnul Triantafilides. Ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο θέμα της... mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să vă atrag atenția asupra acordului de facilitare a acordării vizelor între UE și Turcia. Sunt foarte încântat de faptul că Uniunea Europeană s-a apropiat prin intermediul acestui acord uh, și mai mult de Turcia de, deciziile Consiliului din 21 iunie în ceea ce privește extinderea colaborării uh, cu Turcia și în domeniul afacerilor interne și justiției sunt uh, pozitive și acum uh, nu așteptăm decât ca Turcia să folosească acest tratat și sperăm că această mână întinsă de noi va facilita rezolvarea crizei din Cipru. Dar uh, acest uh, tratat nu este unul perfect. Un, uh, sperăm doar că el va fi bine aplicat. Domnul Batten urmează. David Cameron a sugerat că s-ar putea să organizeze un referendum privind Uniunea Europeană, dar nu știe când și nu știe care va fi întrebarea. Singura întrebare care nu va fi uh, este dacă Marea Britanie ar trebui să plece din Uniunea Europeană sau nu. Pentru că el nu știe, spune el, cum va arăta Uniunea Europeană în viitor. Dar noi știm. Noi, cei de aici, indiferent de părerile noastre, știm exact ce, uh, care este intenția. Statele Unite ale Europei, un singur stat politic unit Criza actuală este folosită pentru a introduce guvernanța economică și financiară și integrarea politică completă. Singura persoană care pare să nu înțeleagă asta este David Cameron. UK uh, Independence Party îi poate explica acest lucru exact așa cum îl explicăm și alegătorilor noștri. Singurul referendumul pe care britanicii îl vor este legat de o întrebare simplă. Rămânem în Uniune sau ieșim din Uniune? Și vrem ca asta să se întâmple cât mai repede. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Batten, spune doamna președinte. Are cuvântul domnul Zeghedi. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să mă exprim în legătură cu un sat din Ungaria, Onod. Noi, ungurii, suntem foarte mândri de acest uh, sat din uh, județul Borșot, Pentru că în urmă cu 300 de ani am avut o sesiune foarte importantă parlamentară în Ornod și avem un târg în acest oraș, în orașul Ornod, târgul de la Ornod. Ornod a trecut prin ocuparea turcă, a Habsburgilor și chiar și decenii de ocupare comunistă. Însă, mă întreb dacă Ornod va supraviețui Uniunii Europene Mă refer aici la anumite zvonuri conform căre, cărora uh, uh, se spune că uh, târgul din Ornod nu respectă legislația comunitară. Vă rog, nu sacrificați totul pe altarul liberului schimb. Ornod este un loc unde foarte mulți mici comercianți se întrunesc, uh, fac schimb de bunuri. Haideți să apărăm micile comunități acestea pot să reprezinte un uh, bun pentru Uniunea Europeană. Următorul vorbitor nu este aici, are cuvântul domnul Sikierski. Wczoraj usłyszeliśmy ostatni gwizdek tegorocznych Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Tym samym Campionatul European de Fotbal tocmai s-a încheiat. Campionatul European organizat de Ucraina și Polonia. Este cel mai mare eveniment de masă organizat de Polonia în uh, istoria sa și suntem mândri să fi fost uh, gazdele acestui campionat. Uh, un nou spirit se manifestă acum în Polonia și nu doar pe plan sportiv, nu doar pentru că Polonia și Ucraina au făcut uh, foarte bine față provocării uh, Uh, acestei organizări. Dar și suporterii și jucătorii toți au apreciat foarte bine organizarea perfectă, au apreciat enorm sinceritatea, ospitalitatea noastră. De asemenea, noi vrem să vă mulțumim tuturor pentru încrederea și aprecierea dumneavoastră, pentru încrederea de a ne fi oferit acest uh, proiect. Mulțumim și Uniunii Europene pentru fondurile și subvențiile care au fost uh, oferite și care ne-au permis să îmbunătățim infrastructurile, fie că e vorba de cele rutiere sau feroviare, aceste infrastructuri uh, ne vor uh, folosi mulți ani de acum încolo. Suntem foarte mulțumiți de faptul că președintele a întrerupt vorbitorul, doamna Castex. Prezident. Mulțumesc, doamnă președinte. Mâine vom purta o dezbatere în legătură cu acta Însă, în seara aceasta, vreau să abordez un subiect uh, care mi este important. Ceea ce a declarat domnul de Gucht la Comisia pentru Comerț Internațional în 20 iunie. Cite, citez, dacă decideți să votați împotrivă înainte de o sentință a Curții Europene, Comisia va continua cu procedura actuală la Curtea de Justiție. Un vot negativ al dumneavoastră nu uh, afectează procedura de la Curtea de Justiție. Uh, după părerea mea, mi se pare că nu cunoașteți tratatele, în special și în special dați dovadă de un dispreț față de Parlamentul European, inacceptabil, un dispreț față de democrație și față de cetățenii pe care îi reprezentăm atunci când uh, cred, președinta spune, cred că uh, vi s-a terminat timpul și am înțeles ce ați vrut să spuneți. Mulțumesc, dau cuvântul domnului Kelly. Doamnă președinte, dați-mi voie să folosesc acest minut pentru a vă ruga să vă gândiți la ce muncă excelentă desfășoară profesorii în școlile private. Uh, mă refer aici la programul ECO. Uh, se oferă copiilor o mulțime de informații cu privire la uh, la mediul înconjurător. E important să-i sprijinim pe acești profesori, să-i sprijinim și pe copii, și de asemenea spi, uh, recomand Parlamentului European să ofere acestor profesori un merit, un uh, premiu pentru meritele pe care le au. Domnul Costello urmează. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Decizia summitului european de săptămâna Uh, trecută de a elibera uh, datoriile băncilor este una bună. Irlanda suferă din cauza colapsului băncilor. Oamenii uh, obișnuiți acum trebuie să plătească nota de plată a unor decizii responsabile și a lipsei de control și de reglementare. Deciziile făcute, luate săptămâna trecută la summit, ne vor permite să ieșim din programul Troică și cred că vor facilita o întoarcere rapidă a Irlandei pe piețele uh, internaționale. Asta a fost scopul pentru care poporul irlandez a votat tratatul de stabilitate pe 31 mai. Dacă i-ați fi ascultat pe cei care au susținut uh, respingerea tratatului, toate aceste lucruri nu erau posibile. Dar aș spune că actuala concentrare asupra Uniunii Bancare și apoi a Uniunii Fiscale n-ar trebui să ne facă să pierdem uh, din vedere nevoia de a crea și de a oferi un dividend social în contextul în care există un uh, pachet de investiții de 120 de miliarde, este nevoie de un acord privind bondurile de proiect Uh, și de asemenea avem nevoie de mai multe inițiative în domeniul creșterii economice. Următorul pas trebuie să fie un pact pentru investiții sociale, pentru o societate mai corectă. Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Bilbao Barandica. Gracias, presidenta. Señor comisario, quiero... Mulțumesc, domnul președinte, domnule comisar. Salut acordul de la summitul european din acest weekend pentru a salva moneda euro, însă vă atrag atenția asupra problemelor care afectează regiunile europene care aplică statutul autonom uh, conform deciziilor de la Luxemburg. Eu provin din uh, țara Pascilor și noi susținem inovarea economică, economică și economia socială. Cu trei ani în urmă am dat un exemplu de solvabilitate în conturile publice alte regiuni uh, ne-au criticat și au urmat alte politici. Însă, acum eforturile noastre sunt subminate și nu, nu, nu ni se pare că merităm acest lucru. Companiile noastre sunt prestigioase, prestigioase încearcă să găsească soluții și abordări în Europa. Uh, apar uh, tensiuni teritoriale. Uh, Mulțumesc, domnul Cristogelos. Domnul Cristogelos. Nicos, sunteți în sală? Sigur, a εδώ πέρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάνουμε ενδιαφέρουσε συζητήσει όπω. Vă mulțumesc foarte mult. Parlamentul European nu a fost prea interesat de discuțiile purtate în Grecia pe tema reglementărilor uh, cu privire la sistemul sanitar până în 2020. Este vorba aici despre accesul la sistemul de sănătate. În momentul de față, sistemul de sănătate din Grecia e în colaps. Uh, cetățenii nu prea au acces la servicii, de, uh, servicii medicale. Criza a dus la o criză a spitalelor Spitalele au fost obligate să concetieze din ce în ce mai multe persoane. Au, multe dintre îngrijitoare, mulți dintre îngrijitori au fost deja con, uh, concediați și de asemenea do, uh, doctorii, medicii au fost uh, concediați, nu-și mai găsesc locuri de muncă, uh, nu mai au nicio speranță să intre din nou în sistemul uh, medical. Domnul să spunea că e important ca această problemă să fie rezolvată în Grecia. Eu consider că fiecare cetățean uh, grec are dreptul de a beneficia de îngrijiri de sănătate și consider că uh, Comisia Europeană are obligația de a uh, evalua reformele întreprinse în uh, Grecia. Uh, Domnul Pașca, mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi o comisie parlamentară din Duma uh, rusească care se ocupă cu minoritatea rusă din uh, statele vecine. Vă imaginați că o asemenea comisie poate să întreprindă o vizită în state vecine, cum ar fi Letonia, fără a informa autoritățile oficiale ale statelor respective. Considerați că este uh, Uh, vorba de un non-subiect, că nu ar trebui să discutăm acest lucru. Uh, această comisie a organizat o reuniune provocatoare pe teritoriul Slovaciei. Au folosit o universitate slovacă din Comarno și au uh,

nouă sute de ofițeri și agenți ai principalului serviciu secret al româniei și anume serviciul român de informații. yankees go home! Thank you very much. Mulțumesc, domnule Vadim Tudor. Acum are cuvântul doamna Flașica Benova. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, kolegyne a kolegovia. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Členský štát skutočne čelí obrovským problémom. În momentul de față, statele membre se confruntă cu de natură financiară, politică și de asemenea socială. În momentul de față, e important ca statele membre să aibă o extraordinară colaborare, să, par, să fie adevărate parteneri Tocmai de aceea nu pot decât să subliniez cele spuse de colegul meu. Sunt uh, îngrozită de modul în care a acționat Parlamentul Ungariei pe teritoriul Slovaciei. E o acțiune absolut uh, condamnabilă. Guvernul slovac încearcă să aibă relații cât mai bune cu putință cu statele vecine și sunt absolut convinsă că și uh, Ungaria ar trebui să facă același lucru. Mulțumesc, doamna Oiuland. Votre micro. Voilà, voilà, ça marche. <laughs> Aitäh, proua president. Minu eelmise nädala Washingtoni vis... Mulțumesc, doamnă președinte. Anul trecut am fost la Washington și m-am întâlnit cu ambele partide din Camera Reprezentanților și din Senat, care doreau să discute cazul Magnitsky. Atât Senatul cât și Camera Reprezentanților au votat în comisiile pentru afaceri externe să susțină un act legislativ. Se va discuta proiectul de declarație în acest sens, așa zisul raport Magnitsky. Propunerea este foarte asemănătoare cu ceea ce se cu ceea ce se discută în Statele Unite astăzi în legătură cu uh, funcționarii publici ruși conectați cu

Uh, uh, uh, Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Salut rezultatele summitului de, de săptămâna trecută. Se va folosi uh, mecanismul uh, de stabilitate pentru uh, pentru stabilizarea băncilor europene. Lucrul acesta este foarte important pentru băncile irlandeze și, de asemenea, va duce la o uh, reducere a poverii pe care trebuie să o suporte cetățenii irlandezi. Acum e important ca uh, instituțiile europene să se, să-și aplece atenția asupra Irlandei și să nu defavorizeze uh, Irlanda în comparație cu uh, Portugalia, Spania, care încep acum să fie pe prima pagina ziarelor. E important ca uh, aceste decizii luate săptămâna trecută să fie puse într-adevăr în uh, practică. E important ca aceste uh, decizii să fie într-adevăr uh, puse în practică. Doamna, doamna Sârbu. Vă mulțumesc. În aceste săptămâni facem pași importanți în procesul de definire a reformei politice agricole comune după. 2013. întâlnirea pe care am organizat o săptămâna trecută la bucurești cu reprezentanii agricultorilor români la care domnul paolo de castro a avut amabilitatea să participe a subliniat ateptările acestora în privina îmbunătăirii propunerii venite de la comisie. consider alături de colegii mei socialiti că deciziile care se vor lua în privina viitorului agriculturii europene trebuie să ină cont de nevoia reducerii decalajelor între agriculturile puternice i cele mai puin dezvoltate. cred că avem obligaia de a crea un sistem mai just de atribuire a fondurilor europene între statele membre i în interiorul acestora. salut raportul domnului capoulas santos care solicită o distribuie mai echitabilă a plăilor directe între statele membre i posibilitatea ca statele care primesc plăi directe sub media ue să poată recupera măcar parial acest dezavantaj. mulumesc. Intervenție fără microfon. Industria del mio del mio paese. Mulțumesc, doamnă președinte. Vorbim despre industria din țara mea după șapte ani de salarii reduse, uh, din ce în ce mai multe fabrici dau faliment. O fabrică a intrat în faliment și a început procedurile de concediere a 1300 de oameni. E vorba de o companie foarte mare, practic a doua ca dimensiuni din zona Lazio, care acum și-a închis porțile și industria în această zonă este aproape distrusă. S-a făcut o încercare de a reloca această fabrică într-o terță țară. Și acum instituțiile trebuie să coopereze pentru a asigura un ajutor pentru angajați care uh, trec printr-o perioadă foarte dificilă după șapte ani de incertitudine Italia și Uniunea Europeană trebuie să intervină și să folosească toate instrumentele necesare pentru a asigura uh, slujbe și un viitor productiv pentru această companie. Mulțumesc foarte mult. Domnul Cortes Lastra. Quiero hacer partícipe y denunciar ante la Eurocámara la visión. Vă mulțumesc. Vreau să vorbesc despre viitorul guvernului spaniol. În ciuda recomandărilor primite din partea Comisiei, și anume acea, acea de a face investiții în cercetare și educație, Spania nu a investit tocmai în aceste domenii. Avem nevoie de mai multe investiții uh, în uh, dezvoltare și în uh, cercetare. Este inacceptabil ca doar câțiva să fie finanțați, să primească ajutor și e inacceptabil ca sumele alocate, granturile să devină din ce în ce mai mici. În condițiile acestea, Uh, studiile, cercetarea nu va putea înflori. Avem nevoie de cercetători și dacă e să-i avem, atunci trebuie să investim mai mult în ei. De asemenea, guvernul spaniol trebuie să sprijine mai mult latura socială, uh, indiferent de condiții și de situație. Urmează doamna Ayala Sender. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să profit de această ocazie pentru a saluta eliberarea avocaților Esteval, Esteban Peralta Osian, care a fost eliberat alături de alții datorită intervenției președintelui uh, tribunalului și uh, altor organisme internaționale. Salut această eliberare, acești avocați și-au făcut treaba bine. Însă, din păcate, avem și vești proaste. unul dintre piloții elicopterului se confruntă cu probleme și vreau să mă refer aici și la incendiile care au pus probleme uh, în Spania. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Cuceri președinte în ce privește problema imigrației ilegale din Malta, această problemă a crescut uh, în ultimele șase săptămâni. Mulți africani încearcă să-și găsească un uh, viitor mai bun în Europa și asta înseamnă un influx continuu de oameni care intră în Malta ilegal. Aș vrea să vă atrag atenția asupra nevoii de solidaritate cu Malta din, Uniunea Europe- din partea Uniunii Europene și a statelor membre. Această provocare și această responsabilitate nu trebuie să fie îndeplinită numai de Malta, pentru că ea se află între două continente. Malta nu poate face față singură acestei probleme. Pactul european privind imigrația a fost un eșec. Nu funcționează principiul împărțirii uh, poverii. Doar câteva state membre oferă ajutor Uh, Maltei și confruntate cu această situație, statele membre au o obligație în numele solidarității să uh, acționeze. Mai întâi, avem nevoie de reguli stricte și juste pentru toată lumea. Fac apel ca mai multe țări să-și uh, aducă contribuția pentru a crea un mecanism care să permită împărțirea poverii. De asemenea, Trebuie să avem mecanisme juridice eficiente. Președintele, mulțumesc foarte mult. Și acum trecem mai departe la raportul doamnei Paulsen privind strategia Uniunii Europene pentru protecția și bunăstarea animalelor pentru perioada 2012-2015.